Așa încheiem și sedința din această seară. Următoarea ședință va începe uh, mâine la ora 9 uh, dimineață. Uh, ordinea de zi a acestei ședințe a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Înainte să declar această ședință închisă, aș dori să mulțumesc colegilor care au fost aici pentru uh, înțelegerea de care au dat dovadă cu ocazia debutului meu uh, ca președinte de ședință. Uh, ședință